Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, trecem acum la voturi și este vorba despre raportul TAIN. Modificarea protocolului privind statutul uh, Curții Europene de Justiție. Îi dau cuvântul raportoarei doamna TAIN. Stimați colegi, vom avea două rapoarte foarte tehnice privind Curtea Europeană de Justiție și dați-mi voie să fac o observație care nu privește doar un grup politic, ci toate. Parlamentul European regretă că majorarea numărului judecătorilor la Curtea Europeană de Justiție, propusă și de Consiliu, a eșuat pentru că statele membre nu au putut să cadă de acord din ce state membre să provină acești judecători, deși au fost făcute foarte multe propuneri de soluționare. Din punct de vedere al tehnicii procedurale, este o situație excepțională pentru care nu există practic precedente în acest Parlament. Astăzi dorim, de fapt, să um, ușurăm povara Curții Europene de Justiție prin votul nostru în uh, prima parte, iar în ce privește partea a doua, lucrurile trebuie să fie amânate. Aceasta este de fapt partea mai importantă, dar noi sperăm ca până în vara anului 2013 totuși să poată fi finalizată această inițiativă. Și um, în ce privește cea de-a treia putere în stat, cred că nu trebuie să ne jucăm cu atribuțiile ei și trebuie să-i acordăm tot respectul cuvenit. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Tain! Acest vot va avea loc sub formă de vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Domnule Posălt, aveți între timp cartela de vot? Vă rog. Vă au votat toți colegii? În cazul acesta s-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la următoarea parte a raportului doamnei Time. Este vorba despre judecătorii ad interim pentru uh, funcția publică a Uniunii Europene. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea. Se pare că da, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul domnului Ferm, asistența financiară comunitară în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice. Întâi, blocul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Blocul numărul 2 devine caduc. Și supunem la vot propunerea comisiei astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă și proiectul rezoluției legislative, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. se adoptă. Felicitări raportorilor, atât doamnei Tain, cât și domnului Ferm. Trecem acum la raportul doamnei Balțani. Este vorba despre bugetul rectificativ numărul 3 și supunem la vot întreg textul de la 1 la 7 în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Rezoluția ca atare, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Se pare că da, atunci s-a închis votul. Și se adoptă. Trecem la uh, propunerea de rezoluție privind Cisjordania și Ierusalimul de Est. Supun la vot solicitarea grupului ECR. Cine este de acord cu această solicitare? 2, uh, 69 uh, din 2012. Abțineri? Se respinge solicitarea. Trecem acum la uh, propunerea comună a grupului S și D, ALDE, VERS și GUE. Cine este de acord să ridice mâna? Nu, mă scuzați, spune președintele. Trebuie să supunem la vot cifra 12 separat. Cifra 12, prima parte în text original pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abține, verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. se adoptă. Supun la vot cifra 1. Amendament din partea grupului PPE. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Bine, verificăm. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. se adoptă. Trecem la uh, propunerea de rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. se adoptă. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc. A fost ultima noastră ședință plenară înainte de vacanța de vară. Doresc tuturor celor pentru care începe vacanța o vacanță plăcută. Okay.